mult încă o dată pentru că ați fost alături de noi. Dragi colegi, avem acum prevăzute declarații ale vicepreședintelui Comisiei cu privire la conferința Consiliului pentru Drepturile Omului ale ONU, al ONU de la Geneva din 1, 26 martie. Începem acum dezbaterea numele Consiliului. Am să vă las câteva minute să vă faceți schimb de locuri. Δύο I'm sorry, Ms. Benova, did Îmi cer scuze, ați cerut uh, să luați cuvântul? Dragi colegi, repet, pe ordinea de zi avem acum declarații ale Consiliului și Comisiei cu privire la reuniunea Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva din 1 șase martie zece În numele Consiliului are acum cuvântul domnul López Garrido. Gracias, señor presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană se pregătește acum uh, la Geneva, la Bruxelles și la, în capitale ale țărilor terțe pentru participarea sa la Consiliul uh, ONU pentru Drepturile Omului. Este vorba despre un for în care se dezbate situația drepturilor omului în toate regiunile lumii Dezbatem de asemenea eforturile comunității internaționale de a îmbunătăți uh, respectarea, respectarea drepturilor omului în întreaga lume. Acestea sunt uh, trăsăturile de bază care definesc dezbaterea pe care o vom purta la uh, Consiliul uh, pentru Drepturile Omului al ONU. Trebuie să vedem care este rolul acestuia. Uh, președinția Consiliului ia, își ia rolul foarte în serios. De asemenea, provocările pe care le avem în Uniunea Europeană în ceea ce privește drepturile omului sunt foarte serioase. Uh, le luăm în considerare atunci când pregătim acest, uh, această reuniune a Consiliului pentru Drepturile Omului. Am implicat în această activitate vicepreședintele Spaniei, de asemenea președinția Uniunii Europene, și ne pregătim foarte serios pentru această conferință. Este vorba despre cea de-a 13-a sesiune a uh, Consiliului uh, Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. Vom avea o poziție activă acolo și vom, uh, vom proteja poziția Uniunii Europene în toate chestiunile foarte importante pentru statele membre. Uniunea Europeană va depune o rezoluție și noi considerăm că Consiliul trebuie să aibă o poziție clară pentru promovarea drepturilor omului, pentru a răspunde încălcărilor grave ale drepturilor omului și avem nevoie de uh, mandate specifice pentru state specifice, cum ar fi situația din Myanmar, Corea de Nord sau rezoluții pe probleme specifice. Avem nevoie de un mandat de, pentru a putea interveni în anumite state, cum ar fi Republica Democrată Congo. Aceasta este activitatea Consiliului pentru Drepturile Omului și trebuie ca acest Consiliu să funcționeze bine dacă vrem să-și mențină credibilitatea. Un alt punct pentru sesiunea Consiliului, care va începe foarte curând, uh, sunt uh, mai de fapt mai multe puncte pe care le vom dezbate în această după-amiază. Uh, Gaza, raportul Goldstone. Aici vom discuta faptul că acest raport este un fundament foarte serios. Credem că trebuie să se facă o anchetă serioasă, corespunzătoare asupra încălcărilor drepturile, drepturilor omului și încălcarea dreptului umanitar internațional din fâșia Gaza. Și, în ultimul rând, aș dori să vă expun modul în care se va reforma, uh, uh, va trebui să discutăm modul în care se va reforma Consiliul pentru Drepturile Omului și activitatea acestuia. Această muncă de reformare va avea loc mai ales în anul 2011. Ce dorim prin această reformă? Dorim ca Uniunea Europeană să își uh, proiecteze o strategie foarte clară pentru ca să avem o poziție de uh, implicare activă în acest Consiliu și pentru a putea promova în mod activ respectarea drepturilor omului. Este foarte clar că Uniunea Europeană, ca de obicei, va continua să sprijine independența oficiului înaltului comisar pentru drepturile omului al ONU Dorim ca ONG-urile să fie în continuare implicate în acest Consiliu și dorim să ne asigurăm că Organizația Națiunilor Unite va putea să abordeze în mod decisiv încălcările clare ale drepturilor omului, astfel încât Consiliul pentru Drepturile Omului să poată să ia uh, acțiuni decisive atunci când uh, în anumite țări se încalcă drepturile omului. Uniunea Europeană are o politică clară de susținere a ONU în această sarcină de a proteja respectarea drepturilor omului în întreaga lume. Toate acestea fac parte din acțiunea externă a Uniunii Europene. Și sperăm că activitatea noastră sub președinția înaltei reprezentante va fi una mult mai clară și mult mai vizibilă în întreaga lume, pentru că dorim să uh, contribuim în mod foarte activ la activitatea acestui Consiliu. Consiliul pentru Drepturile Omului trebuie să funcționeze mai transparent, trebuie să fie mai vizibil pe viitor, mai ales în această perioadă de tranziție în care se află acum. Și în momentul acesta, Uniunea Europeană, sub uh, conducerea președinției pe care o reprezint, face tot, uh, toate eforturile pentru a-și aduce o contribuție cea mai bună pentru uh, respectarea drepturilor omului în întreaga lume. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Vreau să vă salut. Uh, sunteți uh, prima dată aici la noi, doamna Georgieva. Vă urez bun venit și vă doresc mult succes în uh, activitatea dumneavoastră. Așadar, doamna Georgieva, numele Comisiei. Thank you very much for this uh, warm... Mulțumesc pentru acest cald bun venit uh, și mi se pare foarte potrivit că să, să mă aflu astăzi aici pentru prima oară în problema drepturilor, omului uh, care se află în competența portofoliului meu. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, Comisia um, e de acord cu prezentarea făcută de președinția spaniolă și aș dori să adaug două seturi de remarci la cele prezentate aici în <clears throat> privința priorităților următoarei sesiuni și alinierea la aceste priorități a UE. În primul rând mă, mă voi referi la problemele legate de mediu. UE și un grup de țări latinoamericane uh, lucrează la o rezoluție comună, la un proiect de rezoluție cu privire la drepturile copilului, concentrându-ne uh, asupra luptei împotriva violenței sexuale împotriva copiilor. Comisia este foarte îngrijorată în legătură cu uh, violența sexuală în zone de conflict și uh, efectul lor asupra celor mai vulnerabile persoane și mai ales copiii. În acord cu consensul european în legătură cu ajutorul comunitar, noi ne vom asigura că acest lucru va figura în rezoluție. Uniunea Europeană va participa de asemenea activ la un grup privind drepturile persoanelor cu dezabilități. dizabilități. Există o legătură foarte clară cu politicile interne ale Uniunii Europene uh, și vom uh, încheia procesul de aderare la Convenția pentru uh, drepturile persoanelor cu dizabilități. O, alt, o altă zonă tematică de interes reprezintă dreptul la hrană, coerent cu rezervele uh, obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, precum și drepturile omului ale persoanelor uh, strămutate inter, care uh, nu sunt protejați cum ar, precum refugiații de convențiile internaționale. A doua remarcă pe care aș dori să o fac este susținerea din partea UE privind adoptarea de plenară a raportului uh, revizorilor uh, statelor care au trecut prin acest proces în decembrie. Este un moment foarte important în care uh, revizuirea aceasta de stat, evaluarea periodică universală, poate face publică situația drepturilor omului și în același timp statele pot să aleagă să ceară asistență internațională pentru implementarea angajamentelor lor. Comisia, sigur, este deschisă oricărei discuții cu partenerii și să susțină până în aplicare a recomandărilor acestor evaluări periodice universale. După cum a spus deja reprezentantul președinției spaniole, impactul acestui proces depinde în primul rând de transparență și deschiderea de care uh, vor da dovadă statele membre ale Uniunii Europene, pentru că putem fi eficienți doar dând un exemplu pozitiv noi înșine. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum dăm cuvântul vorbitorilor numele grupurilor politice. În primul rând, doamna Andrichiene, din partea PP, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, domnule președinte în exercițiu. Salut faptul că Parlamentul European va adopta o rezoluție în următoarea sa sesiune privind uh, Consiliul Drepturilor Omului. De asemenea, salut faptul că Parlamentul European va trimite o delegație la acest Consiliu ONU din moment ce recomandările noastre către Consiliul Uniunii Europene se referă la modalitățile de îmbunătățire a Consiliului Drepturilor Omului și la întărirea rolului Uniunii Europene. Această instituție este cea mai importantă uh, pentru 2010 și va include întâlniri și discuții la nivel înalt cu miniștrii uh, și uh, șefi de stat pe subiecte importante deja menționate, cum ar fi de exemplu, impactul crizei globale financiare asupra situației uh, mondiale a drepturilor omului. Uh, salutăm faptul că partenerii noștri americani s-au implicat în activitatea Consiliului uh, Drepturilor Omului. Totuși ar trebui să subliniem îngrijorarea față de faptul că anumite țări încearcă să deraieze acest proces și să sub, submineze credibilitatea acestui Consiliu. Iranul a semnalat interesul de a uh, candida la un loc în acest Consiliu. Ar fi regretabil dacă Iranul ar obține acest loc, pentru că asta ar crește și mai mult numărul țărilor cu uh, dosare uh, și cu situațiile drepturilor omului problematice în acest Consiliu. Pentru că el, Consiliul, ar uh, risca să devină la fel de defunct și de ineficient ca și predecesorul său, și anume Comisia pentru Drepturile Omului în joc este credibilitatea Consiliului pentru Drepturile Omului și ar trebui să facem tot ce ține de noi pentru a menține autoritatea și credibilitatea acestui Consiliu al Drepturilor Omului. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnul Howitt. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să salut uh, implicarea Parlamentului European în această inițiativă. Uh, în toamnă am făcut lobby la New York pentru numirea unui nou secretar general, uh, pentru ca acesta să considere ca prioritate implicarea noastră în, la ONU și ne-am aflat uh, apoi cu o lună mai târziu în acest dialog în care am discutat cu toți partenerii internaționali despre eforturile noastre comune pentru uh, protejarea drepturilor omului. Mă bucur să văd că la Geneva Uniunea Europeană va fi un lider care să promoveze drepturile omului și sper să fim campioni și în domeniul uh, reformelor uh, Uh, necesare pentru uh, a îmbunătăți activitatea acestui Consiliu. Consiliul este în continuare mult prea, prea uh, politizat și este foarte clar că e nevoie de reforma acestuia. Există situații în care Uh, anumite țări, cum ar fi Sri Lanka, de exemplu, au uh, scăpat fără să fie uh, pedepsite pentru încălcările drepturile omului, pentru că um, funcționarea Consiliului nu a fost cea pe care ne-am fi dorit-o. Sunt uh, uh, foarte bucuros să aud cele spuse de președinția spaniolă despre reformă și mă bucur să aud ceea ce spune doamna Adrichiene, că dacă Iran va fi ales în Consiliul pentru Drepturile Omului, atunci uh, trebuie să avem o poziție foarte uh, categorică. Domnule președinte, atunci când noi suntem uh, acuzați de, drepturi, de abuzurile drepturilor omului, um, situația este foarte dificilă și de aceea mă bucur că această organizație uh, a vorbit la Geneva în favoarea prezentării Consiliului pentru Drepturile Omului, pentru Drepturile Omului a tuturor documentelor cu privire la anchetele uh, legate de detenția secretă în Europa. Trebuie să fim foarte deschiși în această privință. Mulțumesc. Domnule Howitt, doamna Ogiulander, acum un minut și jumătate. Eesistuja, lugupeetud komisjoni ja eesistujariigi esindajad. Me soovime eh, Mulțumesc, uh, domnule președinte al Consiliului, uh, doamna comisar. Noi, grupul ALDE, dorim ca Uniunea Europeană să fie cât mai vizibilă și în, uh, în cadrul următoarei sesiuni a Consiliului pentru Drepturile Omului. Eu sunt unul din coautorii acestei rezoluții, una din coautorile acestei rezoluții. Vreau să mă, mă refer la două articole privind Iranul. Pentru noi liberalii e de neacceptat ca Consiliul să nu reacționeze cu uh, celeritatea necesară la această criză de drepturilor omului din Afganistan, dar și din Iran, Yemen, Irak. Uh, Consiliul pentru Drepturile Omului și organizația acestuia, reprezentând toate țările uh, recunoscute din lume, trebuie să monitorizeze situația drepturilor omului în toate statele membre ale sale. Dar încetineala cu care acționează ne demonstrează că această organizație este una slabă și nu își poate îndeplini obligațiile. Această slăbiciune este ilustrată cu claritate de candidatura Iranului la alegerile din mai. E absurd să ne gândim la așa ceva, gândindu-ne la regimul teocratic din Iran și la uh, demonstrațiile care au fost reprimate. Chiar și existența acestei, uh, acestui aparat de represiune discreditează uh, Iranul în lumea întreagă. Eu solicit uh, în altului reprezentant să adopte o atitudine dură în această problemă și să facă presiuni la nivelul ONU. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Hautala, așa acum da, doamnă la un minut și jumătate. Uniunea Europeană are o ocazie extraordinară de a consolida reacția comunității internaționale în domeniul drepturilor omului la următorul uh, summit. Atât uh, Comisia cât și Consiliul pot să-și aducă contribuția la aceste eforturi. Uniunea Europeană trebuie să sublinieze acest aspect în raportul Goldstone în legătură cu conflictul din Gaza, în legătură cu încălcările uh, dreptului umanitar internațional. Acest raport a fost deja discutat între statele membre și am vrea să știm exact care este poziția fiecărui stat membru față de acest raport foarte important. Cine este responsabil pentru a se asigura că cei care au încălcat dreptul internațional umanitar uh, vor ajunge în fața unui tribunal. Așa cum a spus domnul Howitt, aceste lucruri trebuie rezolvate. Uniunea Europeană trebuie să facă eforturi mai mari decât până acum pentru a lupta împotriva acestor tipuri de acțiuni și pentru a apăra drepturile prizonierilor de asemenea și statele Uniunii Europene au fost vinovate de astfel de lipsă de acțiuni în trecut. Nu putem să continuăm astfel. Putem să consolidăm și rolul Tribunalului Penal Internațional. Trebuie să ne asumăm o poziție fermă pentru a reuși să facem acest lucru. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Tanăc. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul pentru Drepturile Omului s-a compromis din cauza unor membri ai săi foarte mulți care nu au reușit să combată problemele drepturilor omului în Cuba, în Nicaragua, în Gabon și în Saudi Arabia. Să nu mai vorbim de faptul că unii dintre ei sunt candidați la Consiliul Europei. Trebuie să spunem că aceștia nu au prea multă autoritate morală Trebuie ca Uniunea Europeană, înainte să reușească să ajungă la o colaborare pentru ONU, care a făcut destul de multe pentru drepturile copilului, de exemplu, trebuie să clarifice probleme cum ar fi, de exemplu, bombardamentele Israelului în fâșia Gaza. Această rezoluție arată că cele sunt probleme foarte grave uh, cu încălcarea drepturilor omului, cum ar fi în Iran sau Yemen sau în alte țări. Această rezoluție se referă și la uh, extradările și uh, zborurile ilegale ale CIA și uh, arată de asemenea că securitatea Uniunii Europene este supusă unei mari presiuni din cauza acestor probleme. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Sinclair un minut. Deși Comisia este foarte interesată în a defini corect uh, drepturile omului, se pare că, din păcate, tratatul de la Lisabona nu face decât să submineze o așa numită Magna Carta. Părem să fim uh, dispuși mai degrabă să-i judecăm pe ceilalți și să le dăm uh, sfaturi. Mi se pare că este ironic faptul că noi uh, ne propunem să susținem uh, drepturile cașmirezilor în timp ce Comisia intenționează să uh, își asume ea competențele pe care, care ar trebui să revină de drept statelor membre proprii. Practic, electoratului britanic i se promisese un referendum care nu a avut niciodată loc, așa încât, domnule președinte, uh, Electoratul meu ar dori să se bucure de aceeași autonomie și independență ca și cașmirezii. Mulțumesc, domnul Salafranca. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Este o ocazie excelentă pentru a afirma universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului uh, Um, și sper că acest proiect de rezoluție va fi adoptat mâine. De câte ori Parlamentul nostru s-a exprimat și de obicei o facem anual în, momentul raportului privind drepturile omului în lume și am făcut-o curând în ceea ce privește Iranul. Alți colegi, în intervențiile lor, au spus că este paradoxal faptul că anumite țări al căror situație drepturilor omului este teribilă, sunt cele care controlează în altă parte respectarea drepturilor omului și acuză acest organ al Națiunilor Unite. Dar acest Consiliu, după părerea mea, va deveni absolut inutil dacă nu va mai avea autoritatea morală de a condamna încălcările drepturilor omului. Aș vrea să spun, domnule președinte, că în aceste zile, în această săptămână, am vorbit uh, despre expulzarea din Cuba a unui uh, coleg uh, din acest parlament. Doresc să deplâng moartea unui prizonier politic de 52 de ani, un zidar care a murit în urma crizei foamei, având în vedere că a, fi, a fost închis în mod arbitrar și inuman. Domnul Lizardo Sanchez, foarte apropiat de gândirea social-democrată, a spus că această moarte ar fi putut fi evitată. Consideră că e vorba de un uh, adevărat asasinat sub acoperirea justiției. Vă întreb pe dumneavoastră, domnule președinte, credeți că dintr-o perspectivă etică și democratică, având în vedere această situație și moartea domnului Zapata, este posibil să ne îmbunătățim relațiile cu această țară, cu Cuba. Mulțumesc. Urez bun venit arhiepiscopului Jorge Ortega și celor care îl însoțesc. Sunt reprezentanța ai Sinodului din Portugalia. Bine ați venit! Acum aș dori să profit de ocazie pentru a ne prezenta condoleanțele poporului portughez și mai ales locuitorilor din Madeira care au trecut printr-o catastrofă